statele membre. E nevoie totodată și de o mai multă justiție. Aici există un stimulant clar pentru statele membre care uh, se confruntă cu problemele aduse în discuție în evaluările Schengen. Nu putem trata toate problemele deodată, dar putem stabili priorități și îmbunătăți unele dintre aceste probleme. Acesta este un alt pas important pentru îmbunătățirea securității frontierelor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Coelio. În numele uh, socialist-democraților, domnul Niedermüller, un minut. Știm foarte bine că guvernele populiste neagă cu tărie acest lucru. Și anume că, da, politica principală a Uniunii Europene în materie de migrație este o politică de protecție a granițelor sale externe. Astăzi despre asta discutăm și despre finanțarea acestor inițiative. Este clar că statele membre singure nu se pot descurca cu presiunea migratorie. De aceea e nevoie de finanțare, de sprijin europene pentru aceste state membre în anumite cazuri, însă trebuie să fie clar, politicile de migrație nu trebuie pur și simplu externalizate către țările terțe. Acest fond nu trebuie să servească acestor scopuri. Politica de migrație trebuie să fie una cu adevărat europeană, iar protecția granițelor nu înseamnă cel mai mare număr de persoane uh, returnate sau cel mai mare număr de persoane deținute în diverse centre Ideea este și de a proteja drepturile omului și de a proteja granițele noastre externe. Mulțumesc foarte mult! Acum, din partea ECR, urmează doamna Visisten. Atacurile teroriste și uh, criza migrației cu care s-a confruntat Uniunea Europeană uh, ne-au arătat că promisiunile legate de eficiența controlelor uh, uh, la granițele externe ale Uniunii Europene au fost deșarte. Vrem să amendăm lucrurile, să remediem uh, problemele. Deci salutăm această propunere, dar cu toate acestea, iată, din păcate, la nivel european uh, avem o majoritate care încearcă să să se dezică de uh, aspectul securității uh, și uh, să vireze spre alte aspecte. Noi nu putem tăcea în fața acestor tentative ale Parlamentului European. Eu, Sperăm că Consiliul și Comisia vor aduce din nou pe linia corectă această propunere atât de importantă. Vă mulțumim, domnule Vistisan. Urmează doamna Vergia în numele GUE Angel. Merci. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc și raportoarei care a um, făcut mari eforturi pentru ca textul să fie acceptabil pentru și să fie răul cel mai mic. Însă, acesta nu este decât un instrument uh, financiar al Europei fortăreață pe, pe care încercăm să o denunțăm. Pentru asta se găsesc întotdeauna bani. Un buget mulțit de 5 ori 9 uh, miliarde de euro uh, la care se mai adaugă încă 12 și asta pentru a finanța sistemele de informare, um, filajele informatizate. Acestea au fost deja uh, aproape aprobate de Parlament și de Consiliu. Um, echipamente, ofițerii de legătură, trimiși în țările terțe, um, în special pentru uh, migrația nereglementată. Și mai e și problema externalizării frontierelor, chiar dacă aceasta rămâne limitată și pentru asta mă bucur. Însfăl, în sfârșit, 60% din fonduri se vor duce la state și atunci ne mai întrebăm care este politica europeană aici. Mulțumim, doamna Vergia. Nu-l văd pe domnul Batten în uh, hemiciclu, trebuia să vorbească în numele ENF. Prin urmare, îi dau cuvântul domnului Lopez Aguilar. Aveți un minut. Uh, domnule comisar uh, Avramopoulos, în această sesiune a Parlamentului European um, stimulăm și sprijinim Fondul European pentru Agrizil și Migrație. Fondul European pentru uh, Securitate Internă și totodată această inițiativă a unui fond de gestionare a frontierelor externe. un fond care să ofere sprijin financiar uh, pentru gestionarea frontierelor și viză. Pentru că, da, trebuie să consolidăm securitatea și astfel păstrând uh, elementul cel mai uh, prețios al construcției europene, și anume libera circulație a persoanelor. Fondul însă se înmulțește de 5 ori în următorul cadru financiar multianual, 2021-2027. Este în beneficiul cetățenilor europeni să știm că uh, gestionarea frontierelor externe este un punct uh, important, însă nu este bine că s-a pus atât de mult accent pe consolidarea securității frontierelor externe ale Uniunii atunci când Consiliul a fost atât de reticent și nu a avansat deloc în uh, Uh, înțelegerea fenomenului migrației și ajutarea migranților, atunci, lucru pe care se bazează, de fapt, construcția noastră europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Lopez Aguilar. Îi dau cuvântul doamnei Kenge acum. Aveți un minut. Grație, președinte, grazie... Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, domnule comisar. Spațiul Schengen este unul dintre principalele e, eh, succese uh, și un rezultat uh, concret uh, al integrării europene. O funcționare bună a acestui spațiu fără frontiere externe trebuie să meargă mână-mână cu un nivel ridicat de siguranță. E nevoie de punerea în aplicare a unor măsuri comune când vine vorba de uh, traversarea frontierelor interne, de control la frontierele externe și de o politică comună pentru vize. Și mulțumit acestui instrument, Uniunea Europeană face un pas înainte pentru gestiunea integrată a frontierelor externe, în același timp protejând libera circulație a persoanelor în cadrul acesta uh, intern, dar și respectând achiul Uniunii, dar și obligațiile internaționale pe care și le-a asumat. Pentru noi este foarte importantă libertatea și respectarea drepturilor. Instrumentul trebuie neapărat să respecte drepturile, garantând în principal principiul de non-refoulement, transparența și nediscriminarea, precum și dreptul de a cere și solicita protecție internațională. Mulțumesc foarte mult, doamnă Kienge. Trecem acum la intervențiile spontane, catch the eye. Domnul Maria să ceru cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Hotspoturile uh, mi se par uh, foarte importante în context. Știm cu toți ce s-a întâmplat în Lesbos uh, și alte insule din Marea Egee cu aceste hotspoturi. Așa ceva este inacceptabil, cu atât mai mult cu cât o groază de bani europeni au ajuns acolo. E important să și controlăm ce se întâmplă cu banii, pentru că problemele uh, persistă. Și aș mai avea ceva de spus, domnule Avramopoulos, și anume uh, Epiros, granița dintre Albania și, uh, și Grecia și monitorizarea frontierei. Acolo Frontex e prezent și cu toate ace- pre- uh, prezentă cu toate acestea Uh, migrația ilegală sau migranții ilegali ajung la noi în Grecia din Albania. Deci trebuie să se facă mai, mai, mai mulți. E nevoie mai mulți polițiști de frontieră și de asemenea trebuie să, trebuie să combatem și uh, corupția în rândul acestora. Vă mulțumim, domnule Marias. Îi dăm cuvântul acum domnului Avramopoulos pentru a încheia dezbaterea. Thank you for, uh... Vă mulțumesc pentru această dezbatere interesantă, chiar dacă se întâmplă la o oră cam târzie. Facilitarea călătoriilor legitime, asigurând totodată integritatea și securitatea zonei Schengen, reprezintă principala preocupare a cetățenilor noștri și de aceea este una dintre principalele noastre priorități. Acum trebuie să ne demonstrăm determinarea și să ne aplecăm asupra acestei priorități, asigurând finanțare suficientă pentru acest sector politic și creând instrumentele necesare. Și, evident, aștept cu interes să colaborez cu voi în acest sens și în viitor. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar! Și acum punem capăt acestei discuții, iar mâine vom vota. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, Fondul pentru Securitate Internă. Raportor doamna Holmeier, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. Dacă tot am ajuns la <laughs> ultimul punct de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi uh, și dacă, iată, la câteva minute înainte de miezul nopții vorbim despre securitatea internă, dați-mi voie să <laughs> mulțumesc raportorilor din umbră, care, iată, în marea lor majoritate au rămas în sală în ciuda orei în, înaintate pentru a-i ține companie domnului uh, comisar. Sper că acest fond să primească importanța pe care o merită. Trebuie să ne gândim la cazurile de terorism, la lupta împotriva terorismului la nivel uh, internațional. Ei bine, aceasta fiind situația cu care ne confruntăm, statele membre au ajuns la concluzia că trebuie să cooperăm mai eficient noi între noi, că trebuie să facem schimb de informații și date, că trebuie să ne coordonăm și uh, că, de asemenea, într-o manieră modernă, din punct de vedere tehnologic, trebuie să facem uh, față tuturor provocărilor cu care, iată, ne confruntăm. Și iată, în sensul acesta a venit uh, această propunere din partea Comisiei, o propunere care reprezintă o bună bază de discuții pentru între instituțiile europene și statele membre. La nivelul Parlamentului European am încercat să punem uh, accent pe lucrurile esențiale. Spre exemplu, intensificarea schimbului de informații între autoritățile uh, judiciare din uh, statele membre, dar uh, și între Uniunea Europeană și statele terțe. De asemenea, vorbim despre combaterea uh, Uh, criminalității organizate cu uh, caracter transfrontalier. Vorbim de asemenea despre terorism și uh, cibercriminalitate. E nevoie de tratarea acestor subiecte, dar doar alături de statele membre și partenerii din statele membre, printre care parteneri se numără și, bineînțeles, societățile, societatea civilă. Uh, deci acestea sunt uh, elementele pe care ne-am uh, concentrat noi în raportul nostru, dar ținând cont de faptul că întotdeauna durează ceva vreme până când roțile să se pune în, în mișcare la nivel de state membre. Cetățenii europeni cred că așteaptă din partea noastră ca fiind, dată fiind dimensiunea provocării, dată fiind dorința de securitate pe care o au cetățenii europeni, eforturile la nivel european să fie mai intensificate. Eforturile acestea n-ar trebui să se blocheze așa la niște granițe, niște granițe care nu fac posibil schimbul de informații sau uh, nu fac uh, posibilă cooperarea. Și pornind de la această conștientizare, poate că am mers puțin mai departe decât uh, de obicei uh, și am vorbit despre schimbul de informații între serviciile secrete ale statelor membre. Vedem că în domeniul terorismului și uh, criminalității internaționale E, informațiile acestor servicii de informații sunt absolut uh, esențiale. Deci, uh, acest uh, schimb de informații ar trebui să existe. Uh, serviciile de informații naționale ar trebui să fie legate de Europol. Dacă ne dorim ca Europol să fie uh, extins, atunci e important ca și statele membre să aibă posibilitatea și putința și dorința de a asigura acest uh, Uh, flux sporit de schimb de informații. Sectorul privat acum uh, spunem noi, nu trebuie să fie folosit pentru pentru acoperirea unor uh, responsabilități ale sectorului public. Implicarea sectorului privat uh, trebuie să aibă loc doar acolo unde cooperarea cu sectorul privat este absolut esențial, uh, esențială, spre exemplu în domeniul digital. Dar nu ar trebui, n-ar trebui să ne sau să permitem sau să însărcinăm entități private cu sarcini care ar trebui să revină sectorului uh, public. Bineînțeles, e important să cooperăm cu statele terțe și cu organizațiile internaționale uh, relevante. Co- uh, criminalitatea internațională poate fi combătută doar cu ajutorul sau printr-o cooperare la nivel internațional și vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim și noi, doamnă Holmeier. Urmează acum domnul comisar Avramopoulos. Mulțumesc. Dragi colegi, Comisia salută rapiditatea cu care Parlamentul European a reușit să pregătească acest raport privind Fondul pentru Securitate Internă. Vă mulțumesc, doamnă Holmeier, pentru prezentarea pe care ați făcut-o numai ce. Am subliniat deja în dezbaterea precedentă aceste chestiuni orizontale care vizează cele trei fonduri, nevoia de flexibilitate și de sinergii între cele trei fonduri. Și sper că Consiliul își va adopta în curând mandatul de negociere. Acum o să subliniez niște lucruri care vizează în mod specific acest fond pentru securitate internă. De-a lungul ultimelor ani, problemele de securitate s-au intensificat și diversificat. Tot mai mult e vorba de un caracter transfrontalier a acestor probleme. Deci statele membre nu pot să mai acționeze singure protecția cetățenilor este o competență naț- națională, securitatea națională este importantă, însă statele membre pot fi ajutate de către Uniunea Europeană în aceste demersuri și securitatea va eh, rămâne o chestiune foarte importantă, definitorie pentru Europa în anii următori și cetățenii pe bună dreptate așteaptă ca Uniunea Europeană și eh, guvernele naționale să eh, îi apere în această lume în schimbare și această lume nesigură e nevoie de măsuri în acest domeniu al securității interne, completând, după cum spuneam, alte fonduri europene. Iată de ce propunem să consolidăm bugetul pentru securitate, trecând de la 1 miliard în perioada actuală la 2,5 miliarde în următoarea perioadă de finanțare. Asta reflectă importanța politică pe care Comisia o acordă acestor probleme de securitate. Însă lucrurile, bineînțeles că lucrurile se pot schimba în continuare. Iată de ce, așa cum am spus, este important ca acest fond să fie simplificat, flexibil și adaptat la nevoi în schimbare. Trebuie să vedem cum poate acest fond să ne ajute pentru noile, noile provocări. Trei axe principale. Schimb de informații, intensificarea operațiunilor transfrontaliere și consolidarea capacităților pentru a preveni infracționalitatea. Și uh, prin uh, tematici uh, specifice și prin interoperabilitate vom putea să facem mai multe în acest sens. În sfârșit, dar nu ultimul rând, securitatea este o chestiune transversală care vizează multe politici și multe, de fapt, fonduri ale UE. Mai mult decât oricând, este important să nu ne înșelăm atunci când concepem acest fond. El trebuie să reziste în timp. De asemenea, vă mulțumesc foarte mult! Comisar Avramopoulos. Mulțumesc foarte mult! Domnule comisar, acum Doamna Kenghe, din partea grupurilor politice, aveți două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, în primul rând vreau să mulțumesc uh, doamnei raportor, uh, doamna Holmeier, pentru munca pe care a depus-o, pe care am depus-o împreună. În ultimii ani, amenințările la adresa siguranței și securității în Europa s-au intensificat și diversificat. Provocările cu care trebuie să se confrunte Uniunea Europeană nu pot să mai fie lăsate numai în seama și în competența statelor membre. Trebuie, din potrivă, o reacție puternică și coordonată la nivelul Uniunii uh, și deci și uh, resurse pe măsură pentru a uh, preveni și pentru a combate aceste probleme. Dar cum să avem un nivel de securitate adecvat? Bineînțeles, prin măsuri de combatere uh, combaterea terorismului, a infracțiunilor grave și de criminalitate organizată, dar și a criminalității informatice, cibernetice, bineînțeles, asistând și protejând victimele acestor probleme, acestor uh, infracțiuni. Dar aceste măsuri nu sunt suficiente. E măsura, nivelul de, sigur, de siguranță, securitate se garantează și prin măsuri de prevenție, de coordonare și cooperare. Mulțumită contribuțiilor din acest fond, statele membre vor putea să combată extremismul violent, radicalizarea, intoleranța, discriminarea, printr-o mai bună cooperare între autoritățile publice și societatea civilă în toate statele membre. Pentru noi este foarte important să se respecte drepturile fundamentale și uh, demnitatea umană. Acest fond trebuie să fie pus în aplicare uh, respectând pe deplin aceste drepturi și aceste principii uh, consfințite în Cartea Drepturilor Fundamentale și în obligațiile internaționale. Din acest motiv am introdus ideea ca activitățile care vor fi finanțate trebuie să fie însoțite activități de formare uh, Uh, în domeniul drepturilor uh, fundamentale, inclusiv măsuri specifice pentru a evita orice fel de forme de rasism. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Chienghe. Acum, uh, în partea ECR-ului, doamna Stevens are cuvântul. Voorzitter, collega's. Doamnă Președinte, dragi colegi, problemele transfrontaliere, terorismul și, în special, uh, uh, infracționalitatea nu pot fi rezolvate de statele membre uh, acționând individual. Prin urmare, sprijinul financiar și tehnic al Uniunii Europene este necesar. Și de aceea se creează Fondul pentru Securitate Internă, care vrea să gestioneze integrarea bazelor de date europene și achiziționarea de echipamente tehnice. Eu susțin acest apel de dublare a bugetului pur și simplu pentru că în ultimii ani amenințările cu care se confruntă Europa au evoluat și s-au întărit. Cred totodată că putem utiliza acest fond pentru a uh, combate abuzurile împotriva copiilor, de exemplu, ceea ce mi se pare foarte interesant. Operațiuni cum ar fi Vigilant Guardian, care permit uh, militarilor să protejeze cetățenii, trebuie și ele luate în considerare în cadrul sprijinului uh, financiar prin această linie bugetară. Însă, Parlamentul consideră consideră că bugetul se poate suspenda în cazul unor probleme ce sunt legate de statul de drept ceea ce, într-un stat membru, ceea ce mi se pare problematic, pentru că este destul de dificil de pus în practică. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, doamnă Stevens! Acum, în numele verzilor, îi dau cuvântul domnului Franz. Un minut. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Stimați colegi, mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportoarei. Versii își doresc uh, în principiu mai multă cooperare pentru asigurarea securității interne. În textul pe care îl vom vota există o serie de compromisuri de calitate, precum un fel de program uh, Erasmus pentru polițist, uh, programe de formare pentru uh, pentru uh, juriști. Deci, uh, foarte interesante propunerile acestea, dar cu toate acestea noi vom vota împotriva acestui raport. Uh, în primul și în primul rând se vorbește despre serviciile secrete. Ei bine, Parlamentul European nu are nimic de a face cu deciziile pe marginea uh, serviciilor secrete. După aceea, prin acest fond pot fi finanțate și activitățile militare la nivel european, ceea ce ni, se pare problematic. Și, în plus, în raport se vorbește despre entering crime, genul acesta de concept este, un, este unul menit a criminaliza până la urmă anumite tipuri, anumite minorități. Nu putem accepta așa ceva. Vă mulțumim. Urmează doamna Ernst, numele GUE-NGL. Un minut. Doamnelor și domnilor, nu e un secret. Fondul acesta pentru securitate internă nu e unul dintre favoritele mele chiar dacă s-au uh, operat niște modificări pozitive. Noi nu ne convine creșterea uh, uh, fondurilor alocate. După aceea, aceste operațiuni de blending care ar permite atragerea sectorului privat, ei bine, genul acesta de operațiuni ne, ne teme. Uh, pentru că nu, nu le înțelegem. Dar cel mai problematic este tocmai paragraful referitor la serviciile secrete, care ar trebui să meargă mână în mână, să se creeze un fel de cultură a serviciilor secrete la nivel european, etc., etc., Uh, să se facă schimb de bune practici între serviciile secrete. Ei bine, eu din Germania nu cunosc uh, astfel de bune exemple. Eu nu cred că uh, serviciile secrete pot avea exemple de bune practici. Mm, deci ni se pare că fondurile acestea sunt aruncate pe, pe, pe apa sâmbetei și n-ar trebui să permitem așa ceva. Mulțumim, doamnă Ernst. Urmează domnul Sors, un minut. E to rozporządzenie jak na warunki tego. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că avem acest text. Nu este cel mai prost, având în vedere ce mai apare și ce mai este legiferat uh, în Parlament în general, aș avea câteva observații. În primul rând, în legătură cu pedepsa cu moartea. Există astăzi o serie uh, de măsuri care sunt cumva derizorii, chiar înapoiate. Dacă vreți să combateți terorismul, uh, trebuie să înțelegeți importanța pedepsei cu moartea. Nu puteți să asigurați astfel cetățenii, să le asigurați protecția. Uh, banii pe care vreți să-i cheltuiți sunt astfel uh, aruncați pe geam dacă nu acceptați pedepsa cu moartea. Apoi, articolul 12 cooperarea cu agențiile de profit și așa mai departe. Cred că am atins limitele principiului solidarității, chiar le încălcăm. Și apoi articolul 21 e vorba de acțiune ale Uniunii Europene, um, dar Poate că ar trebui ca totuși Uniunea Europeană să fie mai vizibilă când face ceva, să se pună un logo, ceva, pentru că este foarte clar că lucrurile nu prea se observă pe teren. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Sosniers. Acum trecem la intervențiile spontane. Catch the Eye, domnul Marias. Mulțumesc frumos, doamnă președinte Fondul pentru Securitate Internă ar trebui să se axeze pe combaterea infracționalității organizate, mai ales infracționalitatea transfrontalieră. Este un lucru care trebuie luat foarte în serios. Eu aș sugera o mai bună cooperare între Grecia și Bulgaria, pentru că am văzut o creștere majoră a criminalității transfrontaliere acolo și sunt mulți migranți de uh, ilegali care trec prin uh, Bulgaria și Turcia înspre Grecia. Și astfel se formează bande de infractori care uh, terorizează zona centrală a Salonicului, după care se întorc în Bulgaria. Și trebuie făcut ceva în acest sens. Însă, pe de altă parte, după cum s-a spus, Fondul pentru Securitatea Internă nu trebuie să fie acolo pentru a finanța cooperarea între serviciile secrete și nu avem nevoie nici de privatizarea securității. Sunt chestiuni cu care trebuie să fim foarte atenți. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Marias. Acum mă întorc din nou către reprezentantul Comisiei. Domnule comisar Avramopoulos, aveți cuvântul. Doamnă președinte, stimați colegi, vă mulțumesc pentru această dezbatere scurtă, dar interesantă, cu privire la susținerea financiară alocată politicii privind securitatea internă. Bineînțeles, am notat uh, comentariile dumneavoastră. Aștept uh, un mandat din partea Consiliului care să ne <laughs> permită începerea negocierilor. Vă mulțumesc mult, somn ușor, dar nu aici, în sală. Trebuie să recunosc că mă simt obosită, dar, bineînțeles, e important să-i dăm cuvântul și doamnei raportor. Doamnă Holmaier, aveți două minute. Doamnă președinte, domnule comisar, stimat, uh, stimați colegi, iată, femeile uh, au uh, <laughs> dreptul de a încheia discuția astăzi, așa, cu câteva minute înainte de miezul nopții. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru construct pentru atmosfera constructivă de care am avut parte. În cursul discuțiilor am încercat să ajungem la un numitor comun, să venim cu un numitor comun de calitate pentru uh, toată lumea. Acum, în ceea ce privește serviciile secrete, ar fi o greșeală să credeți că noi ne dorim să promovăm în sine serviciile secrete, nu avem voie să facem asta conform tratatului, ci vrem o cooperare între acestea și agențiile europene, precum Europolul. Vedem în contextul ter- terorismului că uh, informațiile obținute de serviciile secrete trebuie să fie analizate și uh, trebuie să se evalueze um, rat acțiunea, folosirea acestora în contextul uh, urmăririlor sau acțiunilor polițienești și am avut uh, exemple care dovedesc importanța preluării datelor serviciilor secrete de către, de către uh, organele de poliție, uh, poliție. Deci nu vrem să promovăm serviciile secrete în sine, ci vrem o, să promovăm o formă de cooperare transparentă între diversele uh, agenții. Asta în primul rând. În al doilea rând, operațiunile militare în Uniunea Europeană ar fi limitate la obiective. Spre exemplu, uh, dacă în Franța sau uh, în Belgia uh, uh, ar fi nevoie de sprijin militar pentru atingerea unui anume obiectiv, atunci asta, aceste operațiuni ar fi uh, finanțate. Dar alte tipuri de uh, operațiuni militare, bineînțeles, n-ar putea fi uh, sprijinite prin acest fond pentru securitate internă. Există niște criterii cât se poate declare în acest sens. Și mai am ceva de spus, doamnă, uh, doamnă președinte. Uh, Uh, ni s-a vorbit uh, despre pedepsa capitală, ar trebui să ne gândim la schimbarea lucrurilor. Ei bine, mi se întoarce stomacul pe dos. Uh, nu avem o carte a drepturilor fundamentale și doar nu om lupta împotriva uh, teroriștilor cu aceleași arme, cu armele pe care le folosesc ei. Noi vrem să folosim instrumentele legale, uh, democratice. Asta ar însemna că instanțele trebuie să se pronunțe împotriva unora sau altora și după aceea, în baza acestor deci- uh, decizii ale instanțelor, ar urma să stabilim care sunt pedepsele care li se aplică. Vă mulțumim, doamnă Holmeier. Iată, dezbaterea noastră s-a încheiat. Um, votul va avea loc mâine și uh, următoarea sesiune va începe mâine la orele 9 dimineață uh, până la 2 și după aceea de la orele 3 până la orele 12 noaptea. Ordinea de zi uh, vă este deja disponibilă, este deja disponibilă. Urez tuturor celor care au rămas în sală o seară plăcută, o noapte bună, de fapt.